Buongiorno. colleghe e colleghi. Bună dimineața, stimați colegi. Vă informez că am primit de la autoritățile competente din România o cerere de ridicare a imunității parlamentare a domnului Adrian Severin, care provine de la Direcția Națională Anticorupție Română conform articolului 6, paragraful 2 din regulamentul de procedură, această cerere a fost trimisă la Comisia de Afaceri Juridice, care este competentă în materie. Punct procedural. Presidente, prima de iniziare i voti. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la vot, v-aș ruga să reamintiți Parlamentului, Comisiei și Consiliului că în urmă cu 2 ani a avut loc un cutremur în zona Aquila în care au decedat foarte multe persoane și au existat foarte mulți răniți. De aceea aș dori să vă arăt un, să vizionăm un uh, material video care a fost filmat la Aquila. Președintele, mulțumesc doamna Alfano. În timpul dezbaterii în această dimineață am uh, amintit acest eveniment nefericit. Aveți dreptate să menționați această comemorare acum. Domnule Susoni. s-a verificat ieri. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Aseară a avut loc o altă tragedie în Marea Mediterană, un vas de imigranți din Africa de Nord a eșuat în drum spre Italia. 130 uh, de persoane sunt dispărute, mai mult de 30 de trupuri au fost recuperate din mare. Atunci când vorbim despre migrație, trebuie să vorbim despre bărbați, femei și copii și să nu vorbim doar despre numere, despre cifre. Noi acum trebuie să acționăm. Europa democrată trebuie să își arate compasiunea și aș ruga să ținem un moment de reculegere în memoria acestor victime ale migrației. Grazie onorevole Sassoli, certamente. Mulțumesc domnule Sassoli. Sunt sigur că putem să luăm în considerare cererea dumneavoastră. Înainte de a vă cere să ținem un moment de reculegere, îi dau cuvântul domnului Devareș, care uh, dorește să intervină pe același punct. Domnul Devareș. Dear colleagues, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am primit informația că un vas care provenea din Libia cu refugiați a eșuat în Marea Mediterană. Știm că există foarte multe victime și 150 de dispăruți. Cu un an în urmă, Parlamentul a aprobat în codecizie un mecanism de urgență pentru a relocaliza refugiații în uh, situații de criză, cum ar fi războiul civil din Libia. Această codecizie a rămas pe masa Consiliului de un an Luna trecută am pus o întrebare cu răspuns oral Consiliului și am subliniat că este vorba de vieți omenești. Și acum uh, acest fapt devine prea clar. Ghesa, colega Sassoli e, diciamo... Vă mulțumesc. Acum, conform cererii domnului Sassoli, vom păstra un moment de reculegere în memoria celor care au murit aseară. Punct de procedură. Domnule Golniș, aveți cuvântul. Doar 20 de secunde, domnule președinte, pentru a, a auzi o voce disidentă. Dumneavoastră purtați responsabilitatea pentru aceste uh, decese din cauza speranțelor pe care le dați uh, că uh, speranțelor pe care le creați că noi putem primi pe toți acești imigranți și că noi trebuie să ne ocupăm de ei. Stimați colegi, spune președintele, să trecem la vot. Avem acum raportul Iederjevska. Vă rog, să trecem la vot. Doamna Muscardini, aveți cuvântul. Dar foarte repede, vă rog, dacă puteți. Era un po' che chiedevo di parlare. Volevo solo Am cerut să iau cuvântul cu ceva timp în urmă. Vroiam să vă întreb cât, cât de momente de reculegere va trebui să respectăm până când vom avea o politică comună în domeniul imigrației. Președintele, nu putem să deschidem această dezbatere acum și deja am dezbătut subiectul ieri. Așadar, trecem la vot, conform procedurii simplificate. Vot cu apel nominal. Să deschizi votul.